Stimate colege, stimați colegi, vă rog să luați loc. Selbst der Auswärtige Ausschuss verdient sich im weiten Rund des Plenarsaals. Și membrii Comisiei de Politică Externă sunt invitați să ia loc. Vrem să ne reluăm activitatea. Ordinea de zi o cunoașteți, sper că nu aveți nimic împotrivă și uh, constat că, de fapt, este singurul indicat pentru sărbătorirea zilei de naștere. De aceea, doamnă Ashton, vă sunt foarte recunoscător pentru că ați găsit timp să veniți la noi, pentru că în țara dumneavoastră există ceaiul uh, cu ocazia zilei de naștere. Trebuie să vă anunț că doamna Ashton își sărbătorește astăzi ziua de naștere doresc să i adresez felicitări Wir kommen nun äh, zu dem regelmäßigen și trecem acum la schimbul de opinii cu înalta însărcinată pentru afaceri externe, vicepreședinta Comisiei. Ne interesează chestiunile care sunt legate de reuniunea de la Gimnich din Copenhaga, dar și aspecte legate de Consiliul Ministrilor de Externe care urmează să aibă loc. Avem multe lucruri de dezbătut care sunt legate de Orientul Mijlociu, problema din Siria, cooperarea cu Liga Arabă, problemele Yemenului și relațiile dintre Uniunea Europeană și Asia și uh, probleme care sunt legate de acordul de prietenie și cooperare cu această regiune, dar va trebui să discutăm și chestiuni practice legate de noul instrument de parteneriat, un domeniu care uh, urmează să se transforme într-un instrument de politică externă important va sta la dispoziția uh, doamnei Ashton, iar în legătură cu configurarea acestui instrument uh, putem și noi, în calitate de membri ai Parlamentului, să fim consultați. Problemele sunt numeroase, sunt uh, extrem de diverse, vom discuta și problemele legate de Belarus și impunerea eventualelor sancțiuni și subiectul care poate este cel mai periculos în zilele noastre, chestiunile legate de Iran, de componenta nucleară a politicii Iranului, eh, pentru că ar putea eh, să ducă la o criză enormă dacă nu reușim să o contracarăm. Va fi vorba de întâlnirea 5 plus 1, în care doamna Ashton eh, va juca un rol important și negocierile vor trebui să tindă spre un obiectiv pe care ne l propunem noi, dar sigur depinde și de partea adversă. Îi mulțumesc, doamne Ashton, că în această perioadă critică este dispusă să ne prezinte punctul de vedere și îi dau cuvântul. Thank you uh, very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep prin a vă mulțumi foarte mult tuturor uh, pentru urările de la mulți ani. Uh, nu există un loc mai bun unde să fii de ziua ta decât aici. Domnule președinte, vreau să încep să spun ceva care este foarte important pentru mine, pentru că m-a întristat faptul că remarcile mele au fost uh, distorsionate ieri. Eu condamn uh, crimele care au avut loc la școala evreiască din Toulouse ieri și am trimis condoleanțe familiilor, victimelor și comunității evreiești. Ieri nu am făcut nicio paralelă între această tragedie și evenimente de, din altă parte din Orientul Mijlociu. Domnule președinte, aș, ați menționat mai multe subiecte pentru discuții astăzi și în remarcile mele introductive aș dori să uh, dau o imagine în legătură cu câteva dintre ele. Însă, sunt sigur că în dialogul nostru vom putea să intrăm mai în detaliu. Încep cu reuniunea de la Gimnic de la Copenhaga, pentru că anumite din subiectele pe care le-ați menționat au fost. Am examinat trei domenii principale. În primul rând, felul cum ne conducem politica externă în climatul economic actual, drepturile omului, schimbarea în statele terțe prin presiuni și stimulente din partea Uniunii Europene. Voi face câteva comentarii în legătură cu fiecare subiect. În ceea ce privește politica externă în climatul actual, trebuie să avem o abordare strategică, să ne folosim resursele optim utilizate atunci când le utilizăm la nivel european. Să ne focalizăm asupra problemelor unde suntem puternici împreună ca 27 de state. De la începutul mandatului meu am vrut să pun bazele unui serviciu de politică externă eficient pentru a fi eficienți în uh, legătură cu vecinii noștri și să avem parteneri- parteneriate strategice bilaterale uh, și să conlucrăm cu parteneri terți pentru a rezolva câteva dintre problemele cu care ne confruntăm. Cum putem face mai mult cu mai puțin? Cum putem colabora mai bine? Să avem sinergii mai bune? Cum putem utiliza mai bine fondurile? De exemplu, munca comună între EAS și statele membre din sudul Sudanului. Am examinat felul în care delegațiile noastre pot să îmbunătățească cooperarea cu statele membre, inclusiv uh, angajând diplomați internaționali, înființând case europene pentru Uniunea Europeană și reprezentanțe naționale pentru a putea să ne întâlnim într-un singur loc și să beneficiem din urma economiilor de scară și pentru a conlucra. Am vorbit și despre drepturile omului. Drepturile omului sunt ca un fel de fir de argint care trans străbate tot ceea ce facem. Vreau să comunic comisiei dumneavoastră intenția mea de a propune un reprezentant special pentru drepturile omului ca parte a pachetului comunicării comune. Vrem un pachet de acțiune, vrem să avem acțiune în ceea ce privește drepturile omului. Și avem o declarație politică în ceea ce privește obiectivele noastre și vrem să colaborăm cu dumneavoastră. Tot ceea ce întreprindem în domeniul drepturile omului trebuie să se fie reprezentat în fiecare acțiune a noastră. Nu este vorba de un subiect izolat sau care are loc într-o altă cameră a discuțiilor. Discutăm mai despre libertatea religioasă și de credi- a credinței o problemă complexă și delicată. Recunoaștem că minoritățile creștine se confruntă cu probleme în momentul actual și recunoaștem importanța conlucrării cu aceste minorități, dar și în contextul rezolvării tuturor formelor de discriminare împotriva celor care au o credință și cei care nu cred. Voi vorbi în legătură, de, în legătură cu modul în care putem conlucra între izolare și integrare. Trebuie să conlucrăm cu statele cu care trebuie să avem relații puternice pentru a ne susține obiectivele și pentru a susține opiniile, valorile și credințele noastre. Avem o serie de instrumente la dispoziție. Măsuri restrictive care au dus la schimbări în Birmania, Myanmar și presiunile diplomatice, rechemarea ambasadorilor din Belarus, precum și stimulente în strategia de vecinătate, mai mult pentru mai mult. Domnule președinte, știți că sancțiunile sunt uh, foarte bine văzute în mass media, însă niciodată nu le putem uh, separa de celelalte aspecte politice. Sancțiunile nu se aplică niciodată în vid și nu trebuie să fie judecate fără context. Conform raportului pe care l-a transmis uh, Sir Graham Watson Parlamentului. În ceea ce privește stimulentele, avem multe. Avem abordarea mai mult pentru mai mult, avem cei, abordarea 3M, Money, Mobility, Mobile Access, bani, mobilitate, acces mobil. Întotdeauna continuăm dialogul cu societatea civilă și cu opoziția, în Belarus și în Siria. Am dezvoltat un concept nou, un grup de lucru pentru Tunisia și pentru Iordania, integrând organizațiile financiare, instituțiile europene și Parlamentul European pentru a oferi susținere economică și politică statelor care trec prin schimbări și tranziție de la o formă la alta. După cum știți, domnule președinte, dorim să discutăm și problemele legate de cadrul financiar multianual. Tratatul de la Lisabona a acordat Uniunii Europene ocazia de a avea o politică mai complexă și de a folosi metode noi. Însă credibilitatea noastră depinde de instrumentele adecvate. Obiectivele mileniului și propun să continuăm să continuăm să fim, să fim cel mai mare donator către statele în curs de dezvoltare. De asemenea, vrem să fim un partener privilegiat pentru uh, vecinătatea noastră. Con- primăvara arabă a, ne-a arătat val- plus valoarea pe care o putem acorda. Există și provocări globale, schimbarea climatică, reducerea sărăciei, dezarmarea și multe altele care pot fi abordate doar în cooperare cu statele de peste tot din lume. Uniunea Europeană trebuie să poată să își promoveze interesele în lume și să își aprofundeze parteneriatele. Instrumentul de parteneriat este o inovație majoră a pachetului și reprezintă un instrument de politică externă. Comisia dumneavoastră, domnule președinte, are un rol central în negocierea sa și în evaluarea sa. În același timp, trebuie să le arătăm cetățenilor europeni că suntem responsabili în ceea ce privește bugetul pentru anii următori. Trebuie să căutăm randament maxim și să prioritizăm domeniile unde putem aduce o schimbare. Trebuie, trebuie să avem un rol mai proeminent pe scena regională și globală și sper că mă voi bucura de susținerea dumneavoastră în pentru cadrul financiar multianual. Vreau să vorbesc pe scurt despre relațiile noastre cu organizațiile regionale, în special cu lumea arabă în momentul actual. Domnule președinte, știm că avem nevoie de soluții regionale pentru problemele regionale. Avem Uniunea pentru Mediterană, care poate să joace un rol special ca un for unic a 41 de parteneri care pot să dezvolte strategii comune cu Uniunea Europeană putem să transferăm președinția nordică un, instituțiilor Uniunii, acest lucru ne, ne va permite să fim mai coerenți. Adunarea Euromed ne-a arătat că există beneficii. Salut rolul Parlamentului European, munca sa și pregătirea sa în acest proces și știu din discuțiile cu președintele Schulz că și el este angajat în acest sens din partea Parlamentului. Lucrăm cu Liga Statelor Arabe în legătură cu Libia în grupul de la Cairo. Este vorba de o inițiativă de a uni ONU, Liga Arabă, Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare Islamică. Și prin munca noastră cu acești parteneri să avem un grup care să susțină eforturile noastre pentru a îi ajuta pe cetățenii sirieni. Avem și uh, programe uh, de susținere. Am permis, uh, am facilitat înființarea unui uh, grup de analiză pentru Liga Statelor Arabe. Cred că uh, relația noastră de cooperare cu Consiliul de Cooperare din Golf eh, a devenit din ce în ce mai importantă. Avem o colaborare foarte bună cu Yemenul și am avut discuții bune cu, între mine și eh, secretarul general. Știm că Consiliul de Cooperare din Golf vrea să um, stabilească legături mult mai strânse între membrii săi și legături cu Uniunea Europeană. Ne-a, ne-a cerut în acest sens experiența și consilierea noastră. În cadrul muncii noastre în Siria, grupul de contact pe care l-am înființat a fost implicat. Prima întâlnire a acestui grup a avut loc în Siria în 23 februarie și uh, au avut loc în întâlniri ulterioare. Știm că schimbările din Maghreb și alegerile care vor urma în Algeria creează circumstanțe pentru o cooperare mai intensă în aceste state. La întâlnirea 5 plus 5 de la Roma, Uniunea Europeană și-a declarat intenția de a participa pe deplin. Vreau să menționez câteva din problemele cheie pe care le-ați menționat, domnule președinte. Prima este Siria. Prioritatea noastră este încetarea imediată a violențelor și accesul neîngrădit al organizațiilor umanitare. Am în dialogul cu China și cu ceilalți colegi din Consiliul de Securitate ONU am încercat să obținem acest lucru. Rezultatul trebuie să fie o soluție politică. Am participat la o întâlnire a grupurilor de prieteni ai, Tunisie, ai Siriei din Tunis din 24 februarie și am văzut că există un consens internațional de a crește presiunile asupra reg- regimului și acest lucru trebuie să se mențină și în viitor. De asemenea, am salutat munca fostului secretar general Kofi Annan, am, i-am oferit susținerea noastră telefonic pentru eforturile sale de a găsi o metodă de a pune capăt violențelor și de a continua cu o soluție politică. Salut rezultatul întâlnirii ministeriale a Ligii Statelor Arabe și acordul cu ministrul de externe Sergei Lavrov, coerent cu cele cinci puncte. Bineînțeles că examinăm și măsuri suplimentare, sancțiuni și urmăm politica noastră în legă- împotriva regimului și nu împotriva populației civile. Ne angajăm și con- suntem în contact cu opoziția siriană respectarea principiilor democratice trebuie să aibă loc în orice interacțiune cu grupurile de opoziție. Cetățenii Siriei trebuie să aibă un mesaj de incluziune în viitorul lor. Avem trei state membre care au părăsit diplomatic uh, zona și două state membre care și-au oprit activitățile. Vom rămâne deschiși atât timp cât situația de securitate o va permite. Vom rămâne pe teren. Domnule președinte, ați abordat și situația Iranului și problema nucleară. Știți că am investit foarte multe eforturi în găsirea unei soluții diplomatice prin negocieri în cadrul E3 plus 3 și la submandatul Consiliului de Securitate. Răspunsul din 6 martie al negociatorului șef iranian, dr. Jalili, și răspunsul pe care vi l-am trimis imediat, domnule președinte, a confirmat faptul că convorbirile noastre cu Iranul trebuie să pună accentul pe problema nucleară și pe restabilirea încrederii. Eforturile noastre de a readuce Iranul la masa de negocieri au fost neîncetate. Am lucrat cu comunitatea internațională pentru a readuce Iranul la negocieri. Am cooperat cu toți colegii noștri și ne-am implicat în eforturile statelor terțe, statele care au interese specifice și cu care trebuie să ne angajăm. Aceste sancțiuni sunt critice. Am recunoscut, bineînțeles, și faptul că discuțiile recente cu Iranul ne-au adus la punctul în care ambițiile noastre uh, sunt să reluăm convorbirile. Ieri am, i-am primit pe directorii politici din E3 plus 3 pentru a continua dialogul. Și în ultimele ore am pregătit această posibilitate pentru viitor. Știu că și Parlamentul European recunoaște situația dezastroasă a drepturilor omului în Iran. De multe ori am cerut un moratoriu în legătură cu pedeapsa cu moartea. Nu doar în legătură cu doamna Aștiani, ci și în legătură cu ziariștii și blogării care au fost condamnați la moarte. Îi susținem la Bruxelles și la Teheran și am adoptat sancțiuni în legătură cu 61 de iranieni ca răspuns la presiunile continue din Iran. Și în final, domnule președinte, câteva lucruri despre sudul Sudanului. Este o situație pe care o monitorizăm îndeaproape, uh, o situație care ne îngrijorează în perspectiva deteriorării sale, pentru că avem nevoie de o abordare comprensivă pentru sudul și nordul Sudanului. Uh, se pare că nordul este dispus să uh, aibă negocieri. Îl laud pe președintele Mbeki pentru disponibilitatea sa și trebuie să conlucrăm cu ambele părți pentru a ajunge la un acord. Ambele părți au, sunt interesate într-un acord și am transmis președintelui Mbeki că îl susținem în toate eforturile sale. Sudanul de Sud vrea să adere la parteneriatul de la acordului de la Cotonou și mi-a confirmat acest lucru în această dimineață. Domnule președinte, sper că am uh, m-am referit la majoritatea problemelor menționate de dumneavoastră. Mă opresc aici și aștept întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru urări. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Sunt foarte mulți vorbitori. Aș dori să îi rog pe vorbitori și pe coordonatori să se concentreze doar în două minute ca să avem două runde Uh, de câte un minut după aceea. Sper că puteți să faceți acest lucru pentru că altfel o să avem probleme. Nim, nu toată lumea o să aibă posibilitatea să vorbească. Domnul Salafranc are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă Ashton, și felicitări pentru ziua de astăzi. Înțeleg că sunt uh, forme mai interesante să vă petreceți ziua de naștere decât să fiți cu noi. Dar acum, serios vorbind, vreau să vă mulțumesc pentru clarificările spuse apropo de atentatul de la Toulouse, pentru că primele dumneavoastră declarații nu au fost uh, chiar uh, oportune sau au fost prost interpretate. Oricum, lămurirea din această după-amiază clarifică lucrurile și arată că sunteți de bună credință. Cât privește mâine la un seminar vom evalua ce a spus Serviciul European de Acțiune Externă. Astăzi am avut o reuniune cu ministrul de externe din Palestina, care și-a exprimat frustrarea privind situația economică provocată de criza creditelor iar conflictul din Palestina este pus deoparte de primăvara arabă, iar în acest context ne-a vorbit de scrisoarea pe care o adresează primului ministru al Israelului pentru a încerca să stabilească un punct de mișcare în aceste relații, pentru că în situația actuală procesul de pace este mort. Sunteți de acord cu această interpretare? În al doilea rând, Siria. Am văzut că rușii se mișcă, deși spun că este incorrect politic să spunem că președintele Al-Assad nu este un președinte legitim. Uniunea Europeană susține planul Ligii Arabe și al secretarului Kofi Annan, dar cum vi se pare mișcarea făcută de ruși? Credeți că este posibil ca situația să facă pași înainte pentru a opri morțile în acea zonă? Și ultima întrebare, Iran. Am urmărit cu multă atenție vizita lui David Cameron în Statele Unite Președintele Obama și el au dat o declarație comună vorbind despre posibilitatea de a ajunge la pace și aceasta se reduce din ce în ce mai mic. Dumneavoastră ați început negocierile cu iranienii în numele membrilor Consiliului de Securitate minus 1. Sunteți de acord cu această afirmație făcută de David Cameron și domnul Obama? Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte doamna Gomez. Mulțumesc. Bun venit, doamna Ashton. Aș dori uh, să salut anunțul dumneavoastră că se va numi în curând un înalt reprezentant la Națiunile Unite. Ar fi foarte important să se poată acționa strategic împreună cu reprezentantul pentru drepturile omului, nu numai la nivel retoric. Cred că este foarte important într-un moment ca acesta în care vedem care sunt capacitățile afectate de criza financiară și nu mă refer numai la partea financiară, ci mă refer și la cap, lipsa de concentrare. Întrebarea mea se referă la Iran. Am observat ce a spus dumneavoastră, apreciem uh, ideea de a aduce Iranul înapoi la masa negocierilor, dar ce spuneți despre uh, faptul că se agită săbile între Israel și, masă și uh, Statele Unite? Ce aveți de spus despre sancțiunile care evident n-au ca scop să uh, le facă rău iranienilor? Bismarck spunea odată că Rusia nu este atât de puternică sau atât de slabă cât pare. Se schimbă acum lucrurile. Uh, se pare că, în ciuda faptului că Putin uh, va deveni din nou țar, ce puteți să ne spuneți despre abordarea strategică a Uniunii Europene sau uh, Uniunea Europeană va fi uh, condusă în, de interese economice relațiile cu Rusia. Libia, nu vrem ca lucrurile să rămână acolo unde sunt. Ați deschis un birou în Benghazi și acum trebuie să se deschidă un consulat comun la Benghazi. Ar fi foarte important și cred că, sper că veți face acest lucru. De asemenea, dorim un nucleu permanent la Tripoli al Uniunii Europene care să se implice cu libienii în ceea ce se întâmplă acolo, în construirea de capacități, în ce privește guvernanța. Și momentul nu este peste șase luni, ci este acum. Trebuie să se susțină pregătirea uh, alegerilor, uh, trebuie să se, um, de asemenea, să se discute despre societatea civilă, granițele și așa mai departe. Deci este urgent să, ca toată activitatea făcută să nu se piardă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Neitz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Lady Ashton, felicitări pentru ziua de naștere. În al doilea rând, am participat ieri la conferință, în timpul deschiderii conferinței și am auzit ce a spus dumneavoastră și pot să confirm la prima mână că n-ați spus nimic din care să reiasă ceva așa cum a înțeles primul ministru israelian. A fost foarte prost inspirat în comentariile pe care le-a făcut împotriva dumneavoastră și le resping pentru că sunt total greșite. Aș dori să vorbesc despre Egipt. Am arătat, ne-am arătat bunăvoința de a susține Egiptul, dar în ultimele câteva săptămâni și luni au fost încălcate drepturile omului, uh, încălcări care sunt îngrijorătoare, armata continuă să îi judece pe civili, oamenii sunt condamnați foarte cu multă asprime pentru că se spune că ar fi jignit armata și ne punem întrebarea ce se întâmplă cu tranziția către ceva care ar semăna cu o democrație. Și bineînțeles ajungem, avem o atitudine neclară, nu? Am dorit să-i ajutăm în continuare pe egipteni, dar nu putem sprijini faptul că lucrurile care s-au întâmplat sunt mai grave decât în timpul lui Mubarak în privința Siriei, avem uh, atitudinea dublă a Rusiei, care acum este acuzată că a livrat echipamente militare și în același timp pare să se alăture Crucii Roșii Internaționale în uh, apelul lansat pentru o încetare a focului în fiecare zi. Uh, care este abordarea noastră față de Rusia și vecinii mei m-au uh, rugat să vă pun o întrebare și anume dacă ne-ați putea prezenta viziunea față de uh, țările din Asia Centrală. Mulțumesc foarte mult! Doamna Lunacek, mulțumesc, domnule președinte. În numele verzilor, EF, aș dori să vă felicit pentru ziua de naștere și pentru faptul că sunteți cu noi de ziua de naștere. De asemenea, ideea de a avea un uh, reprezentant special pentru drepturile omului este de mare valoare. Aș dori de asemenea să vă pun niște întrebări. Dacă în viitor, chiar dacă va exista un reprezentant special pentru drepturile omului, tot dumneavoastră veți vorbi despre drepturile omului. Săptămâna trecută la Parlamentul European, rezoluția privind Kazahstanul, cu câteva ore înainte de această rezoluție, un uh, prizonier politic a fost eliberat din preziune, de chiar funcționează în momentul în care noi vorbim deschis despre acest lucru. Și acum o întrebare despre Siria. Ați menționat problema accesului organizațiilor umanitare și așa mai departe, dar recent uh, un vas rusesc destinat uh, pentru regimul Assad avea arme și a trecut, uh, a fost lăsat să treacă de autoritățile cipriote. Aș dori să vă întreb că n-am auzit niciun nicio declarație de, de la dumneavoastră care să critique acest lucru. Nu este un stat membru al Uniunii Europene și a lăsat să treacă un vas cu arme pentru regimul Assad. Aș dori să știu de la dumneavoastră dacă ați vorbit despre acest lucru, dacă ați spus ceva, dar cred că ar trebui să vorbiți pentru că este inacceptabil și încă un lucru Balcanii. Dialogul dintre Serbia și Kosovo a dus în cele din urmă la niște rezultate, s-au făcut niște progrese, totuși și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră și domnului Cooper pentru ce ați făcut acolo. Cred că sunt niște progrese. Nu, sunt, nu este suficient, dar uh, după alegerile din Serbia trebuie să se ajungă din nou la masa negocierilor. Totuși, Uniunea Europeană nu este suficient de unită în această privință cu toată susținerea materială și politică, sunt cinci state membre care nu recunosc independența Kosovo la patru ani după de ce s-a declarat acest lucru. Ce ați făcut dumneavoastră și cum credeți că puteți să îmbunătățiți situația și să le cele celor cinci să recunoască independența Kosovo? Mulțumesc! Thank you. Would like to tell you that... Mulțumesc. Va trebui să încheiem aici lista vorbitorilor pentru că altfel nu știu dacă vom reuși să ne încadrăm în timp. Domnul Tanăc, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, nu se mai aude microfonul vorbitorului. Bun. Am auzit uh, și comentariile ostile din uh, presa israeliană. Din nou este o întrerupere de microfon. Bun. Cred că uh, ați fost greșit înțeleasă. Microfonul vorbitorului s-a întrerupt din nou. Hello, is that working now? Uh, sorry, I just say you... Se pare că acum lucrează. Deci îmi pare foarte rău că nu ați fost înțeleasă. <laughs> Mi-e teamă că va trebui să țin degetul pe buton ca să pot fi auzit. Hello, yes, sir. I don't know how far you heard what I... Deci, repet, mi-e teamă că ați fost greșit înțeleasă și uh, îmi pare foarte rău. Uh, și eu îți doresc să-mi exprim condoleanțe familiilor celor care au, au avut pierderi la Toulouse, în Franța. În legătură cu dezbaterea de astăzi, vreau să susțin ceea ce a spus doamna Neitz. Din păcate, în anumite regiuni, primăvara uh, arabă se transformă într o iarnă arabă știm uh, care sunt problemele comunității copte din uh, egipt în uh, momentul de față și cred că trebuie să susținem aceste comunități pentru că dacă o nouă constituție se va baza pe legea șirie atunci probabil că o să apară probleme. Bun, uh, inițiativele de pace, în ce măsură credeți că pot să constituie baza relansării dialogului, astfel încât toate părțile interesate să revină la masa negocierilor, pentru că, uh, de asemenea, trebuie să uh, contracarăm temerile care există în clipa de față în Israel vizavi de regimuri instabile în zona statelor arabe. Iar în uh, ce privește uh, Ucraina. Ce puteți face uh, în cazul doamnei i și altor lideri ai opoziiei opoziției? Pentru că am impresia că regimul practică un fel de justiție selectivă. Cred că ar trebui să întărim presiunea pentru ca doamna timoenko să fie pusă în libertate. Iar cu câteva săptămâni în urmă a fost conferința privind Somalia la Londra și noi uh, știm ce s-a întâmplat cu pele uh, Atalanta în uh, ce privește combaterea pirateriei din coasta Somaliei și trebuie să încercăm să găsim o soluție pe termen lung, um, inclusiv pentru elaborarea unei noi Constituții. Eu am fost um, susținător pentru Somaliland și înțeleg că doamna Luna colega noastră lunacek este preocupată de uh, kosovo dar revenind la conferința de la somalia a vrea să știu uh, care este părerea dumneavoastră. Uh, îmi permiteți să continui, pentru că aș vrea să salut faptul că a existat un fel de exercițiu de audit în ce privește posibilitatea reducerii costurilor legate de um, ambasadele noastre. Puteți să uh, ne confirmați acest lucru? Pentru că um, cei care au fost sceptici în legătură cu valoarea adăugată a Serviciului um, de Acțiune Externă doresc să obțină aceste asigurări. Președintele întrerupe. Doamna Luzing, uh, mă scuzați. Uh, Mulțumesc pentru posibilitatea de a adresa și eu întrebări. Prima întrebare este legată de Libia. Doamna Ashton, mai multe organizații, uh, printre care uh, Human uh, Rights Watch, fără granițe, vorbesc despre situația dezastroasă din închisori Human Rights Watch vorbește despre brigăzi locale, miliii uh, trupe uh, care sunt conduse de către guvernul de, tranziie din uh, Libia și care supun la torturi cu electroșocuri pe cei care se află în închisoare. Există o serie întreagă de exemple în acest sens și probabil că aceste fapte sunt cunoscute. În plus, delegatul noului guvern din Libia la eh, prima eh, întâlnire eh, în cadrul onu s a lansat într un atac împotriva homosexualilor și a criticat din acest punct de vedere drepturile universale. deci eu cred că afirma că homosexualii de fapt periclitează umanitatea și eu cred că uniunea europeană ar trebui să ia măsuri împotriva torturilor masive și încălcărilor masive ale drepturilor omului. Ehm, oare ne putem adresa consiliului de securitate în această chestiune și credei oare că acest consiliu național de tranziie din libia poate fi considerat ca partener și ca un reprezentant serios ehm, guvernamental? După aceea, în legătură cu Siria, cum este evaluată opoziția din Siria? Pentru că eu nu reușesc să apreciez uh, Uh, în vreun fel opoziția din Siria. Um, există informații via NATO că ar fi fost uh, înființată în Siria o nouă coaliție a opoziției, cum evaluați dumneavoastră această coaliție. Care pot fi partenerii noștri de dialog pentru Siria, pentru că este foarte important pentru negocieri, dar și pentru aprecierea acelei situații pe care mulți o consideră a fi deja un război civil dumneavoastră considerați că în Siria avem de-a face în clipa de față cu un război civil? Bun, uh, vom întrerupe aici abrupt întrebările, pentru că nici dumneavoastră nu uh, v-ați limitat la o intervenție de un minut. Îi rog pe cei care vorbesc să respecte minutul. Domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, la mulți ani! Am trei întrebări. În uh, partea de nord a Irakului s-a vorbit despre eh, faptul că există tendințe ale curzilor de a obține autodeterminarea. Se spune de asemenea că minoritatea curdă din Turcia, Siria, Irak, Iran ar dori eh, să se alieze și să eh, formeze un Kurdistan mare. Aceste evoluții pot fi legate de primăvara arabă. Cum apreciați dumneavoastră aceste tendințe? Pentru că este un fel de dinamită politică pentru Orientul Mijlociu. Cum uh, evaluați dumneavoastră aceste tendințe ale curzilor? Cea de-a doua întrebare. Apreciez eforturile dumneavoastră privind drepturile omului în Iran, dar mă îngrijorează situația pastorului Yusuf Nadagani pentru că el a fost condamnat la moarte. Care sunt șansele lui în clipa de față? Este o chestiune de mare actualitate. Cea de-a treia întrebare este de asemenea legată de Iran. Pentru că negociatorii iranieni au un talent extraordinar să amâne întâlnirile și negocierile. Când au loc negocieri, ele pot fi uh, privite ca atare pentru că în clipa de față timpul presează există uh, probleme legate de uh, descoperirile și activitățile în domeniul nuclear. Iar după aceea, în legătură cu Siria, o tragedie umană teribilă. S-a spus că cartierul creștin din Homs a fost ocupat de către forțele siriene și că acolo a avut loc o baie de sânge. Și eh, mă întreb oare Rusia până la urmă va fi dispusă să participe la încetarea acestor confruntări? Mulțumesc, eh, domnule președinte. Sunt primul francez, se pare, care iau cuvântul în această după-amiază. Vă mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ați avut vis-a-vis -vis de tragedia de la Toulouse. Precizarea pe care ați făcut-o era așteptată și este foarte importantă. Întrebarea mea se referă la zone de criză care ar putea fi privite ca fiind periferice, dar pe de altă este zona de Sahel, Cornul Africii și Libia. Sunt trei locuri în care Uniunea Europeană dorește să aibă o abordare globală. Dumneavoastră sunteți animatoarea acestei abordări globale și uh, care este un plus pentru politica noastră de securitate, de apărare și pentru politica noastră externă comună am uh, impresia că strategia care ar trebui să fie aplicată în aceste zone de criză um, însă nu se bazează pe o abordare globală. Dacă aspectele legate de dezvoltare și de dezvoltare economică sunt într-adevăr prioritare, aspectele legate de securitate nu sunt convingătoare. Aspectele militare, aspectele de securitate în aceste trei regiuni, în Somalia în mod special, dar și în uh, regiunile Sahelului, lupta împotriva împotriva terorismului și criminalității și în Libia. Actorii locali uh, solicită includerea urgentă a uh, aspectelor legate de securitate în politica noastră. Deci, sigur, uh, abordarea globală trebuie să fie globală în adevăratul sens al cuvântului, dar să includă această latură a securității. Mulțumesc! Doamna mulțumesc, domnule președinte. Barana Ashton, Aș vrea să mă refer la rezultatul de la Gimnich privind drepturile omului. Salutăm faptul că va exista un uh, pachet, un plan de acțiune privind drepturile omului și o declarație politică, dar nu pot să fiu mulțumită uh, cu uh, modul în care această declarație politică va fi uh, redactată, pentru că, din câte am înțeles eu, Consiliul va fi cel care va uh, elabora această declarație. Dar după Lisabona și după dezbaterile din Parlament, noi am făcut tot ce ne stă în putere pentru ca să existe o declarație comună a Comisiei, Consiliului și Parlamentului. Și vă rog foarte mult ca dumneavoastră să insistați în acest sens. Ehm, să ne spuneți eh, ce părere aveți despre înființarea unui grup de lucru a autorilor care să vină din cele trei instituții și care să participe la elaborarea unei asemenea declarații. Și da, în iunie acest text ar trebui să fie gata, eh, pentru că dacă nu vom reuși să facem acest lucru, ratăm o mare șansă dacă vom amâna declarația pentru decembrie sau pentru cine știe când. Mulțumesc! Bun, cred că a fost o idee grozavă pe care putem să o susținem. Doamna vicepreședinte, aveți cuvântul. Thank you very much. Can I first of all... Mulțumesc în primul rând, vă mulțumesc pentru urările de la mulți ani și, mai important, mulțumesc celor care m-au ajutat să clarific remarcile de ieri. Au fost momente foarte grele pentru mine, uh, pentru că au fost prost interpretate remarcile mele și v-aș ruga să uh, declarați și public susținerea dumneavoastră. Voi încerca să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Domnule Salafranca, ați început cu întâlnirea cu domnul Maliki, domnul ministru de externe al Palestinei și scrisoarea președintelui Abbas. Uh, comitetul de legătură ad hoc se întâlnește mâine și vom putea să discutăm situația de economică din zonă. Ne-ați susținut și multe state, inclusiv Israelul, au, au susținut uh, munca ministrului de externe Fayad pentru a se asigura că situația economică permite progresul și susținem în continuare uh, Uh, situația din zonă, avem fonduri disponibile, însă nu subestimăm dimensiunea provocărilor de acolo. Înțeleg că președintele Abbas va trimite o scrisoare prim-ministrului israelian Netanyahu. Am încercat să Uh, pentru a încerca să prezinte poziția noastră și pentru a cere clarificări, însă nu cunosc mai multe detalii sau calendarul scrisorii respective. Întrebarea pe care ați pus-o în legătură cu procesul de pace din Orientul Mijlociu, conlucrăm nu doar cu quartetul, ci și cu regele Iordaniei și ministrul de externe al Iordaniei, care au lucrat fără încetare pentru a îi aduce pe negociatorii șefi din toate părțile uh, în mod neoficial la conversații deschise. Susținem o abordare locală, susținem negocierile concertate și facem acest lucru în contextul regional. Am vorbit ați vorbit despre Siria și situația cu Rusia. Este foarte clară poziția noastră față de Rusia. Am cerut Rusia să ia în considerare poziția sa pentru că trimite arme regimului sirian și de asemenea există o, pro- o primejdie ca aceste arme să ajungă în altă parte. Regimul sirian creează probleme și livrarea de arme către Siria creează din ce în ce mai mult perspectiva militarizării situației. Continuăm să prezentăm acest punct de vedere Rusiei. Lucrăm cu Rusia pe partea umanitară și acest lucru ni se pare extrem de important. Cunoașteți eforturile sub conducerea lui Kofi Annan pentru ca uh, regimul sirian să recunoască dreptul organizațiilor umanitare de a avea acces și în acest sens încercăm să obținem susținerea Rusiei. În ceea ce privește Iranul, uh, fereastra de oportunitate se apropie de închidere. V-am spus uh, ceea ce s-a spus la Washington. Rolul meu este foarte important, uh, este foarte clar. La Consiliul de Securitate am Eh, încercat să conduc negocierile cu Iranul în formula E3 plus 3 și fac acest lucru cu un mandat clar și cu un scop clar. Eh, restul nu îmi aparține mie. Obligațiunea mea este să port aceste discuții pentru a ajunge la un acord real. Și convorbirile viitoare dacă vor fi confirmate în următoarele săptămâni, ceea ce se sperăm, uh, vor fi abordate în același spirit în căutarea unei soluții. Acest lucru nu se va întâmpla doar într-o discuție. Sper, eu cred că este posibilă o soluție. Doamna Gomes, uh, susținerea statelor membre în misiuni. Este foarte important ca statele membre să se angajeze cu misiunile noastre Mă întâlnesc cu mulți miniștri, m-am întâlnit săptămâna aceasta cu miniștri de apărare și este foarte important ca să ne onorăm angajamentele și angajamentele din misiuni noi ar putea să asigure susținerea adecvată. În ceea ce privește Iranul și sancțiunile, m-am exprimat deja, Însă este foarte important să avem sancțiuni care să convingă Iranul să vină la masa de negocieri. Și se pare că Iranul s-ar putea să se întoarcă la masa de negocieri. Scopul nu este de a afecta populația iraniană, ci de a elimina programul nuclear, nuclear în susținerea tuturor ambițiilor noastre pentru o lume mai sigură în ceea ce privește Rusia și o abordare strategică. Cred că cu toții acum uh, știm că după alegerile din Rusia și realegerea alegerea noului președinte, Putin, uh, vrem să continuăm politica încă care a început-o, pe care a început-o domnul Barroso. Să continuăm munca cu Rusia, nu doar pe probleme economice, ci și politice. Într-o anumită măsură, aceste eforturi continuă. De asemenea, însă, vrem să ne angajăm cu Rusia la nivel internațional. Este vorba de un domeniu unde parteneriatele noastre strategice pot fi evocate și sunt foarte importante în ceea ce putem sau nu să facem împreună în legătură cu Libia și Benghazi. Știu că sunteți foarte pasionați în legătură cu Benghazi și acum examinăm ceea ce putem face acolo. Consolidarea la Tripoli nu a fost uh, o îndepărtare de Benghazi. Avem un angajat foarte bun acolo care a, a uh, făcut eforturi importante pentru a susține cauza Benghaziului. Tripoli este de asemenea foarte important. Doamnă Neitz, vă mulțumesc pentru cuvintele de susținere în legătură cu ieri. În legătură cu Egiptul, uh, uh, suntem extrem de preocupați în legătură cu ceea ce se întâmplă acolo. Știți că lucrăm uh, de aproape, primesc rapoarte mm, aproape în fiecare zi de la noul șef de delegație în legătură cu faptele de acolo. ONG-urile sunt foarte importante și de asemenea libertatea de asociere și principiile uh, drepturilor omului. Foarte clar pentru noi este că este nevoie de o Constituție puternică pentru a-i proteja pe cetățeni. Am spus foarte clar că vrem să colaborăm cu Egiptul în viitor economic și politic. Există provocări foarte mari economice și politice. Cunoaștem acest lucru de la contactele noastre și există provocări extrem de mari. Și dumneavoastră și eu cunoaștem uh, din grupul de lucru pentru Tunisia că trebuie să facem mai mult pentru a susține Egiptul economic. Însă, și din punct de vedere politic, pentru a fi pentru a susține aceste eforturi, dar pentru a exercita și presiuni pentru a avea o societate democratică, inclusivă, care să susțină societatea civilă, femeile, așa cum este corect. M-ați întrebat în legătură cu Asia Centrală. Am fost în Azerbaijan și am avut dialoguri cu aceste state. În momentul actual încercăm încerc să, de- să dezvolt ceea ce trebuie să facem la nivel regional. Serviciul European de Acțiuni Externe poate să fie mai eficient prin delegații și avem contacte bune cu în Kyrgyzstan și în alte state eh, cu care avem relații bilaterale. Însă nu eh, vreau, vreau să spun aici că am răspunsul definitiv în legătură cu Asia Centrală. Voi reveni Uh, cu mai multe detalii în viitor, pentru că este vorba de o uh, regiune foarte importantă pentru noi. Doamna Lunacek, rolul reprezentantului special pentru drepturile omului nu îmi afectează rolul meu. Este vorba doar de o recunoaștere a faptului că există atât de multe probleme în lume legate de drepturile omului. Există atât de multe oportunități instituționale și parteneri internaționali. Dacă ne gândim la felul în care funcționează Europa în, lumea, în lume, valorile și principiile noastre. Eh, pentru mine, un reprezentant pentru drepturile omului reprezintă o resursă în plus extrem de valoro- valoroasă și sper că veți susține rolul acestui reprezentant. Am menționat deja Rusia și Siria, armele, problema armelor și voi continua să abordez această problemă cu Rusia în viitor pentru că este o problemă crucială. În legătură cu Serbia și Kosovo. Îmi cer scuze? Vorbeam despre uh, vasele rusești care trec prin apele cipriote către Siria și că Ciprul nu oprește aceste vase. Acest lucru mi se pare foarte important. Deci, vasele rusești care trec prin apele cipriote. Este o situație care trebuie ridicată cu statele membre, însă știți că statele membre sunt și ele competente aici și nu pot să fac decât acest lucru. Sancțiunile care au fost decise trebuie să fie implementate și aceasta este o conversație care probabil are loc în momentul actual. Îmi cer scuze că nu am înțeles ceea ce ați spus în întrebarea dumneavoastră. Importanța Serbiei și Kosovo. Ceea ce am reușit să obținem este de importanță istorică. Calea către implementare nu este una ușoară. Sunt mulți care nu doresc ca acest proces să reușească. Știm că este un proiect extrem de dificil, care necesită multe eforturi, însă îl salut pe președintele Tadic și prim-ministrul Tacin pentru că angajamentul lor a fost extrem de important și relația noastră continuă cu ambele state este extrem de importantă. Cu domnul prim-ministru, prim-ministru Taci am examinat câteva dintre domenii importante, cum ar fi comerțul. În ceea ce privește statele care nu, care nu recunosc independența Kosovo, aceasta depinde de statele respective. Scopul meu principal este să mă asigur că relația noastră cu Kosovo va fi din ce în ce mai puternică și că Kosovo are o perspectivă europeană. În legătură cu acest lucru, cele 27 de state membre sunt de acord. Atunci când am adoptat concluziile la CAGRE, aceste concluzii au fost adoptate fără obiecții, într-un într mod care apropie Kosovo de Uniunea Europeană și Uh, în beneficiul tuturor. Anumite state au decis dintr-o serie de motive să nu recunoască independența Kosovo, însă pentru mine este important viitorul Kosovo alături de Uniunea Europeană. Domnule Tanăc, știți uh, cum mă exprim și că problemele comunității COP au fost uh, discutate foarte mult nu în ultimul rând la Gimnic. Aceste probleme legate de libertatea credinței. Consiliul European și-a exprimat o îngrijorare asemănătoare. Am transmis un mesaj puternic legat de incluziune, în legătură cu libertatea de credință, în legătură cu capacitatea comunităților de a conlocui. Trebuie să continuăm aceste eforturi în dialogurile noastre bilaterale cu statele respective care ne îngrijorează în momentul actual. Următoarele discuții vor avea loc în aprilie și aștept opinii dintr-o serie de state arabe. Pentru că a venit momentul să ne uităm la ceea ce a fost reușit și să ne uităm spre viitor. M-am întâlnit cu ministrul de externe ucrainean săptămâna trecută la Praga, domnul Grișenko, pentru a vorbi despre parteneriatul estic. Și de fiecare dată spunem același lucru că Iulia Timoșenko și nu doar ea uh, trebuie să fie tratată corect conform legii și ne îngrijorează condițiile în care este deținută. Conversațiile noastre continuă constant și vor continua să aibă loc nu doar din partea noastră, ci și din partea mai multor state membre care încearcă să rezolve problemele de acolo. Uh, în legătură cu Ucraina, avem pregătit un acord de asociere, avem capacitatea de a avea o relație puternică cu Ucraina, însă așteptăm mișcări din partea Ucrainei. Ați vorbit despre Somalia, despre întâlnire cu admiralul Hudson la Atalanta și cu reprezentantul special. Este o echipă extraordinară și sper că vor reuși să colaboreze uh, ca să dea urmare nu numai la ce s-a întâmplat la Londra, ci și în continuare. Nu știu dacă înțeleg despre ce e vorba. A avut loc o reuniune între secretarii generali cu toate statele membre, cu Pierre Vimon și cu David O'Sullivan, ca să vadă cum să colaboreze mai bine în anumite țări. Nu, e nimic ascuns aici. Problema e cum colaborăm mai bine. Sunt zone în care încercăm să analizăm calitatea infrastructurii din teren. Poate putem face mai multe lucruri cu grupuri de țări. În Sudanul de Sud, acolo am construit un cartier și unele state membre ale Uniunii Europene au colaborat. E vorba de infrastructură pe de-o parte și pe de altă parte să vedem dacă cei uh, reprezentați pot să aducă sinergie. Nu este în afara tratatului de la Lisabona. Nici, în niciun caz nu mi-ar trece prin cap să fac așa ceva. Doamna Lusing. Libia. Am spus ceva despre Libia. Consiliul Național de Tranziție este chiar ce a spus că este un Consiliu Național de Tranziție, iar acum trebuie să treacă la etapa următoare. Și știți că încercăm să găsim modalități de a face acest lucru. Sunt dificultăți mari. Sunt conștientă de situație, după cum știți și dumneavoastră, în unele zone din Libia stația e gravă. În Siria, de asemenea, am vorbit despre opoziție despre forțele de opoziție. Nu îmi place să dau nume apropo de genul de situație de acolo sau ce am încercat noi să facem. Am încercat să luăm legătura cu toate forțele de opoziție ca să ajungem la o abordare concertată și atotcuprinzătoare cuprinzătoare și vom încerca să facem acest lucru în continuare. Domnul Belder, uh, Irak, noul Irak. Nu știu dacă vă pot descrie ce se întâmplă acolo. Știți foarte bine că relația cu Irakul, uh, mai ales în ultimul timp, a fost uh, tabăra, lagărul Ashraf. Încercăm să lucrăm cu guvernul din Irak uh, și știți că în nord sunt chestiuni legate și de energie, sunt chestiuni cu totul și cu totul diferite nu, care se traduc altfel în acțiunile guvernului, la Iranul. Amânarea, cred că a fost cuvântul uh, pe care l-au folosit iranienii, dar noi suntem gata să ne așezăm la masă cu ei și pe baza scrisorii de la doctorul Jalili, pe baza răspunsului pe care mi l-a dat, considerăm că poate vom avea șansa să ne așezăm la masă și să începem convorbirile Însă vă dați seama că vorbim cu un scop. Și ar fi foarte important ca scopul acesta să se clarifice foarte repede, și anume că există un scop, nu? Iar pentru mine lucrul acesta va fi baza de la care vom porni pentru Iran, dar și pentru ideea de a avea progrese în timp real. Domnul Donjon, vă mulțumesc pentru comentariile făcute Sahel, abordarea globală, cornul Africii, evident. Trebuie să realizăm ce am promis, trebuie să realizăm diverse lucruri în privința strategiilor. În privința Sahelului avem o uh, strategie bună, dar trebuie să o punem în aplicare mai repede. În cornul Africii avem o abordare cuprinzătoare care trebuie să devină operațională. În Libia trebuie să punem în aplicare împreună cu colegii și instituțiile cât de mult putem uh, această strategie. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce a spus doamna Loclibe. Declarația politică. Uh, sunt, uh, mă simt foarte bine dacă ne adunăm cât mai mulți cu putință, dar nu vreau să trecem șase luni în deliberări despre un cuvânt sau altul. Drepturile omului uh, sunt un organism viu, trebuie să vedem ce putem face, să găsim o cale înainte. Mulțumesc, cam asta cred că ar fi tot. Mulțumesc. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Deci acum chiar vă rog să respectați cu strictețe minutul. Doamna Muniz va fi prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Aston. Revin la Orientul Mijlociu și voi pune o întrebare foarte concretă. Cum se aplică conceptul de mai mult pentru mai mult la Israel? Dacă mâine ne cer uh, să cerem uh, Parlamentului European acordul pentru produse industriale și farmaceutice, ce vă spune dumneavoastră față de delegații Uniunii Europene în Israel și Palestina, care spun, vorbesc despre noile demolări uh, și despre atitudinea Israelului față de negocierile, atitudinea de paralizare a negocierilor și ați vorbit de arme, de comerțul internațional de arme. Este un uh, comerț înfloritor care a crescut enorm de mult, iar pe lângă faptul că Rusia vinde arme în Siria, Europa și Consorțiul European al Armelor este următorul pe locul doi după Statele Unite ca exportator de arme. Germania și-a crescut uh, exportul de arme, vinde în Israel, iar diverse alte grupuri sunt acuzate de Siria că armează grupuri teroriste sau miliții teroriste. Aș dori să știu care sunt răspunsurile dumneavoastră. Vă rog, președintele întrerupe. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentant. Felicitări pentru activitatea noastră și pentru ziua noastră de naștere. Am depus două întrebări. Acum o săptămână am salutat alegerea unui nou președinte în Republica Moldova după o criză foarte lungă. Ați indicat că în această declarație că era soluția conflictului uh, din Transnistria. Prevedeți noi inițiative pe această temă? Și a doua întrebare, am văzut că ați făcut recent o vizită în Finlanda, Suedia și Norvegia. Ca raportor pentru Islanda, Mă interesează să văd care este abordarea dumneavoastră față de problema arctică și dacă în discuțiile dumneavoastră v-ați referit și la Islanda. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Pascu, vă mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea este foarte simplă. Din cauza crizei, considerați Deci, din cauza crizei, considerați că statele membre sunt mai cooperante sau mai puțin cooperante în chestiunile de politică externă? Mulțumesc! Domnul Cip. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare referitoare la Ce am auzit aici despre sancțiuni în ceea ce privește drepturile omului, materie de drepturile omului. Vreau să un exemplu, Republica Belarus. Aici sancțiunile n-au avut niciun efect. Ce se poate face pentru a ne asigura că toate acele nereguli, mai ales încălcările drepturilor, drepturilor omului, uh, vor fi uh, încheiate se va, li se va pune punct. Și încă o chestiune legată de Belarus, standardele minime care au fost încălcate în cazurile recente în ceea ce privește pedepsa cu moartea, faptul că familiile nu au putut să-și îngroape pe cei executați. Doamna Oberland. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, Întrebarea mea se referă la relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Aș dori să vă cer părerea privind o politică mai coerentă față de Federația Rusă. Trebuie să spun că grupul ALDE a fost foarte surprins de faptul că dumneavoastră ați salutat atât de călturos alegerea domnului Putin. Iar uh, domnul Martin Schulz, președintele Parlamentului, a făcut niște aprecieri mai modeste, ca să nu spunem critice, iar mai apoi Parlamentul a adoptat o rezoluție uh, care a fost pregătită de AFET. Am adoptat-o săptămâna trecută la Strasbourg că n-a fost vorba de alegeri corecte și libere în Rusia. Vreau să aud părerea dumneavoastră despre o politică mai coerentă față de Rusia. Cum merge colaborarea între instituții în această privință? Mulțumesc. Doamna Conberg a plecat domnul Campbell Bannerman. Doamna baronesă, vreau să vă întreb ce părere aveți despre insulele Falkland. Argentina are o atitudine agresivă față de Marea Britanie și față de poporul britanic la aniversarea acestor 30 de ani de la invazia argentiniană în insulele uh, acelea. Uh, vasele de pescuit spaniol au fost abordate, porturile au fost blocate, deci e vorba de pedapsă colectivă, dar insulele în 1592 au fost uh, preluate de Sir John Davis, ele erau nelocuite. Deci e vorba de 233 de ani înainte ca Argentina să existe ca stat iar nivelul de agresiune, de intimidare, gândiți-vă poate la sancțiuni comerciale, poate suspendarea acordurilor cu Argentina în materie de carne de vită sau uh, tra- tratatele cu Mercosur și poate că o să-i spuneți, doamne Kirchner, președinta, că comportamentul acela înseamnă de fapt o declarație de război nu știu dacă pot să subțină sancțiunile împotriva cărnii de vită din Argentina, spune președintele. Boscurt. Doamna, Bosc doamna Boscurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mă refer la cele spuse de Belder și de creștinii din Irak și din Siria, unde sunt în continuare probleme mai ales dacă vorbim de evoluțiile recente și de poziția lor, de situația de acolo. Și apoi, în, la început vorbeați despre drepturile omului, care sunt așa firul roșu al politicii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți atât de angajată față de acest lucru în Afganistan, de exemplu. Femeile care au fost închise pe nedrept dar întrebarea mea este următoarea. Ați vorbit despre un reprezentant special pentru drepturile omului și un plan de acțiune, dar există o anumită tensiune între ambasade și misiuni. care sunt, au relații cu autoritățile și, pe de altă parte, ce se întâmplă cu drepturile omului. Doamna Sargentini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Ashton, ocupați funcția aceasta de doi ani. Și poate că toată lumea poate să vă critique pentru că uh, sunteți în locul A când lumea e preocupată de locul B. Și atunci ne punem întrebarea dacă puteți să cuprindeți toate aceste locuri. Ați tot călătorit, v-ați dus în foarte multe țări, țările primăverii arabe și atunci se pune întrebarea poate oare altul reprezentant și vicepreședintele Comisiei să fie un fel de ministru de externe uh, care, itinerant Uh, n-ar trebui să existe o oarecare coerență în, uh, poliția, în politica externă. Domnul Pibalx, domnul de Gucht se ocupă decât un domeniu uh, politica de dezvoltare, politica comercială și acolo trebuie să existe o anumită coerență, domnul Ianes. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că doamna Ashton călătorește foarte mult pentru că a putut să fie în Argentina și Brazilia și aș vrea să o întreb. Uh, despre negocierile uh, dintre Uniunea Europeană și Mercosur, care uh, săptămâna trecută au avut a opta rundă uh, de după 2010 de la întâlnirea la nivel înalt de la Madrid. Ce ați obținut? Comis, comisarii spun că înainte de vară va fi o ofertă făcută de ambele părți care s-ar putea să ducă și să se încheie înainte de reuniunea de la Santiago de Chile care va avea loc în ianuarie 2013. Aș dori o precizare față de ce spuneți dumneavoastră, cât mai concret cu putință. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Friță. Cine? Dau cuvântul acum vicepreședintei. <laughs> M-ați luat prin surprindere, spune doamna Ashton. Mă gândeam la ultima întrebare. Bun. Îmi cer scuze. Doamna Mânes, v-ați referit uh, atât la probleme legate de Israel, cât și de produsele farmaceutice. Bun. N-am avut discuții care au început în 2005 în legătură cu planul de acțiune Uniunea Europeană-Israel. A existat o bază legală, o parte a acordului de asociere se referea la acest eh, domeniu și am avut discuții similare și cu alte state în ultimii ani. Deci, nu a afectat uh, nimic în legătură cu așezările ilegale israeliene. Eu cred că oamenii ar trebui să se mute de acolo în locuri unde pe termen lung să poată trăi în condiții de pace și de securitate. Domnule Preda, ați întrebat în legătură cu Moldova și e, posibila soluție legată de Transnistria. Știți, la întâlnirea 5 plus 3 din februarie de la Dublin, Eh, s-a discutat această problemă și la Viena în aprilie dorim să mai discutăm această problemă. Ne dorim o cooperare aprofundată cu partenerii noștri din Est și în mod special cu Rusia. Sper că actualul președinte din Republica Moldova va înțelege acest lucru. Eh, dezvoltăm și un fel de construcție de încredere la fața locului. Vom investi mai mult în acest sens astfel încât să putem susține uh, societatea civilă. Deci un rol aprofundat uh, la uh, locul respectivei regiuni și în același timp, într-un viitor apropiat, o mai mare securitate. Iar în ce privește politica privind Arctica, noi uh, uh, dorim să avem și un uh, observator permanent în Consiliul privind Arctica, pentru că această regiune este deosebit de importantă, având în vedere mineritul, mineralele care se găsesc acolo și sigur că cei din regiune doresc să vorbească despre Arctica din perspectiva lor, dar noi ar trebui să elaborăm o politică împreună și uh, am, uh, m-am deplasat uh, în zonele de nord, cât de departe se poate ajunge la sateliții europeni din Suedia, partea de nord a Suediei. Dar nu am vizitat și Islanda în cadrul recentei mele călătorii, dar este foarte important ca în viitor să avem o politică bine pusă la punct față de această regiune. Domnule Pascu, ne întrebați dacă statele membre în condițiile crizei economice sunt mai cooperante. Da, eu cred că sunt mai cooperante și vă spun de ce cred că Așa este, pentru că dincolo de climatul uh, economic, statele membre uh, văd valoarea colaborării și cred că uh, susțin ideea de a dezvolta împreună o politică de a conlucra uh, cât mai strâns în baza tratatului de la Lisabona, um, noi putem dezvolta o mai mare coerență. Deci, um, dincolo de aspectele suveranitate, cred că toate cele 27 de state membre sunt mai cooperante. Următoarea întrebare, în legătură cu sancțiunile, ales vis-a-vis -vis de Belarus și de situația uh, teribilă din această țară. Știți că la Gimnic am avut uh, discuție despre uh, continuarea izolării sau uh, de o încercare de a rezolva lucrurile. Eu cred că prin sancțiuni dăm un mesaj economic foarte clar și acționăm în acest sens um, cu Belarusul, dar mesajul politic pe termen lung trebuie să indice și ceea ce trebuie să se întâmple pe viitor. Și cred că acest lucru este deosebit de important. Să continuăm să ne transmitem acest mesaj și pentru a spune, dacă uh, faceți o serie întreagă de lucruri pe care vi le cerem, atunci putem conlucra cu dumneavoastră. Deci, prin uh, planul comunitar, cât și prin statele membre, trebuie să continuăm contactele cu Belarusul, um, pentru că dorim, de fapt, ca politica acolo să se schimbe. Deci, cred că acest tip de angajament trebuie să continue. Întrebarea legată de uh, coerența vis vis în politica vis-a-vis -vis de Rusia. Bun, eu nu l-am felicitat uh, pe Putin. Noi am lucrat, de fapt, cu președintele Parlamentului Schulz. Știam cât de important este ca formularea să fie cât mai uh, precisă. Deci, eh, ceea ce s-a spus în mesajul meu, președintele Putin este președintele ales al Rusiei și noi ne dorim să continuăm relațiile, să conlucrăm uh, cu Rusia. Dar uh, trebuie uh, de asemenea să marcăm faptul că știm ce s-a întâmplat Uh, societatea civilă din uh, Rusia este foarte importantă și uh, asta și ca partener pentru Parlamentul European. Întrebarea următoare. Pentru Marea Britanie, relația cu Argentina este o chestiune care ține de subsidiaritate de uh, deciziile suverane ale Marii Britanii. După cum știți, uh, Direcția Generală pentru Comerț uh, analizează lucrurile și noi ne-am precizat foarte clar poziția. Această direcție generală trebuie să clarifice lucrurile, nu este o chestiune care ține de politica externă. Doamna Boscot, creștinii din Irak și drepturile civile. După cum am mai spus, întâlnirea de la Gimnic am insistat asupra importanței de a susține minoritățile religioase, indiferent care sunt acestea și unde se află, inclusiv, evident, comunitatea creștină și uh, în clipa de față, în contextul situației din Siria, trebuie să um, le um, transmite mesajul că ei trebuie să aibă un viitor asigurat în Siria. Mesajul trebuie să fie consistent din partea noastră a tuturor, pentru că sunt probleme vitale care țin de drepturile omului. Doamna Sargentini a plecat, dar voi răspunde totuși la întrebarea privind coerența politicii între comerț și dezvoltare. Um, întâlnirea la nivelul Comisiei uh, va fi condusă de președintele Barroso și de mine. Încercăm ca uh, să existe o coerență a politicilor noastre la nivelul Comisiei, dar um, da, există direcții generale, cabinete uh, diferite care conlucrează în dezvoltarea acestor politici și cred că efortul trebuie să fie adâncit. Eu sunt conștientă de faptul că sunt comisar, am o idee foarte clară în legătură cu responsabilitățile noastre, dar la finalul mandatului meu uh, va trebui să existe deja un background. Vicepreședinta Comisiei trebuie să conlucreze foarte intens în acest domeniu și în ce privește activitatea Serviciului de Acțiune Externă, noi ne concentrăm pe această coerență. Iar în ce privește Brazilia și statele Mercosur, este o chestiune comercială Aici a uh, existat un progres destul de uh, mic. Bun. Doamne Ianis, bun, un progres destul de lent. Din ceea ce am auzit săptămâna trecută în legătură cu o serie întreagă de chestiuni. Dar există și probleme de coordonare de partea celor din Mercosur. Uh, dar uh, înainte de finele acestui an. Sper că aceste negocieri vor fi în și eu cred că va mai exista o sesiune chiar înainte de uh, începerea verii. Mulțumesc foarte mult pentru că astăzi, de ziua noastră de naștere, ați găsit totuși timp să veniți în mijlocul nostru. Îmi cer scuze față de colegele și colegii cărora nu le-am mai putut da cuvântul și sunt vinovat pentru că pe unii am lăsat să vorbească prea mult și data viitoare nu se va mai repeta pentru că de fapt toți au dreptul să adreseze întrebări. Doamnă Ashton, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați insistat asupra instrumentului de parteneriat, care este un instrument esențial în domeniul politicii externe și pe care trebuie să-l tratăm ca atare. Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să acceptați, să vă rog la final să ne ridicăm și să păstrăm un moment de reculegere pentru uh, victimele de la Toulouse, pentru copiii care au murit, dar și pentru soldații francezi care au fost victimele atentatelor. Danke you. Thank you very much. Vă mulțumesc. S-a încheiat întâlnirea.